Doamnelor și domnilor, dragi colegi, cu o întârziere de șase minute, cred că putem începe. Doresc să vă salut pe toți. Este o întâlnire a Comisiei AFET și a Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Subiectul numărul 1. Adoptarea ordinii de zi. Dacă aveți obiecții, constat că nu e cazul. Atunci, considerăm că ordinea de zi a fost adoptată și trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicări ale președintelui, dar nu avem comunicări de făcut. Deci putem trece la punctul numărul 3. Vot electronic privind raportul anual pe drepturile omului și democrație în lume în anul 2016 și politicile Uniunii Europene în acest domeniu. Raportor este Godelive Quistud Rovol. Dorește să spună ceva, raportoarea? Da, uh, politician întotdeauna dorește să spună ceva, dar având în vedere că s-a spus tot ce se putea spune despre acest raport, deci eu vă propun să trecem la vot. Äh, Îmi pare rău că nu ai vorbit mai mult, pentru că aștept să primesc uh, cartela de vot. Asistentul meu încă nu a venit în sală, dar între timp dați-mi voie să vă spun că mai am și alți doi colegi care nu au cartela de vot la ei, domnul Galer și uh, domnul, Ștetina. Deci, eu vă propun să trecem la voturi. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru. Îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 104.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 Compromisul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 155 pentru împotrivă abțineri. Cred că trebuie să verificăm. 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru 15 împotrivă se adoptă în mod evident. Avem un tehnician pentru că există o problemă cu mașina de vot. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mă iertați, se adoptă, spune președintele. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 230, domnul Corao. S-a deschis votul. Un coleg încă n-a votat. S-a închis votul și se respinge. 25 împotrivă, 18 pentru. 231, doar domnul Corvin Miche, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 232, vot pe părți. Partea întâi pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 234, două părți, partea întâi pentru, împotriva, abține, se adoptă. Partea a doua pentru, pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. 234, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Două pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Bine, verificăm, dar vă rog să indicați intenția de vot ridicând mâna. 235 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat în mod evident. Acum putem vota compromisul 19 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 246, domnul Paet, pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 282 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 245, Șache și Austrevicius pentru, împotriva, abțineri se respinge. 285, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 296, domnul Zaifi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 298. S-a deschis votul și s-a închis. 22 pentru, 21 împotrivă, se respinge. Douăzeci doi plus doi sunt douăzeci trei, contru douăzeci unu se respinge. Douăzeci nouă șapte epitideus pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul caduc, 308 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 307 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 309 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 311 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 316 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 317 pentru împotrivă abțineri se respinge, 318 pentru împotrivă abțineri se respinge, 119 pentru împotrivă abțineri se respinge, 121 pentru împotrivă abțineri se respinge, 321 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 333 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 334 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 337, două părți, partea întâi, pentru. Mă scuzați. Amendamentul 300 35 pentru împotrivă abțineri se respinge. 337 pentru împotrivă. Partea întâi pentru împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua devine caducă pentru că 334 a fost adoptat. Trecem la 338. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 347 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 347 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și în mod clar a fost adoptat. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 349 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 350 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 351 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 353 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la cu 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67, domnul Corao, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71, pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 71. S-a deschis votul. Două voturi încă lipsesc. Închidem votul. Și se adoptă în mod evident. A fost 71. Trecem la 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul.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 Amendamentul 11. Bine, verificăm. Pentru că am toată înțelegerea pentru grupul GUE 3 voturi încă absente. S-a închis votul. 37 împotrivă, 8 pentru. I-am inclus și pe domnii Ștetina și Gal. Trecem la amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 caduc, 21 caduc, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru,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 împotrivă, abțineri, se adoptă și am ajuns la final. Abia ne-am încălzit. Votul electronic pe proiectul de rezoluție astfel amendă. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 41 de voturi pentru un împotrivă. Chiar 43. Punctul numărul 4. Dar raportoarea, vă rog. Foarte pe scurt, doar. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru sprijinul exprimat. Vă mulțumesc pentru că împreună și insist asupra faptului că împreună am reușit să redactăm un raport foarte concentrat și care transmite un mesaj uh, foarte concret, este mai scurt și mai la obiect în comparație cu variantele din anii trecuți. Vă mulțumesc! Uh, tuturor celor de stânga și de uh, dreapta din această comisie. Vă mulțumesc din nou. So we come to item number... Am ajuns la punctul 4, chestiuni diverse. Domnul Boștinaru, vă rog. Domnule președinte, cred că astăzi comisia noastră ar trebui să comemoreze un moment uh, istoric, nașterea PESCO. 23 de state membre s-au declarat uh, pregătite să colaboreze la politica europeană comună de apărare consolidată, chiar și Austria. Vă mulțumesc. Într-adevăr, a fost o zi istorică când vine vorba de cooperare privind securitatea și apărarea și uh, felicitări celor care s-au ocupat de acest punct uh, în ultimii ani. Punctul 5. Reuniunile următoare, 20 noiembrie 2017 de la ora 15 și 21 noiembrie de la ora 9 dimineața. S-a încheiat ședința.